Chers collègues, merci. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe acum a doua reuniune a mixtă a celor două comisii pe proiectul unui buget pentru zona euro. Pervanș Perez este coraportor împreună cu domnul Böge. Ni se vor alătura în câteva minute, dar între timp ne-au rugat să începem discuțiile. Aș vrea să le mulțumesc celor de raportori pentru contribuții, pentru că, iată, ne-au prezentat a doua versiune a documentului de lucru și se pregătesc acum să prezinte și proiectul de raport săptămâna viitoare. Prin urmare, o să le ascultăm prezentarea, după care dăm cuvântul raportorilor din umbră care reprezintă comisiile Econ și Buget. Eh bien, la parole est à Reimer Böge. Domnul Böge are cuvântul. Ja, vielen Dank. Eh. Mulțumesc, domnilor președinți, dragi colegi. Am avut eh, audierea, iar acum am pregătit al doilea document de lucru și um, în urma prezentărilor pe care le-am ascultat și pe baza uh, celor, uh, contribuțiilor um, raportorilor din umbră. Aș dori uh, să fac um, câteva observații principiale. Dacă, ar fi să, dacă ne uităm la un interviu dat de Mario Monti săptămâna aceasta, am să vă vorbesc, uh, am să vă citez uh, din raportul său. Corupție structurală, criză externă care ar putea să ducă la prăbușirea Uniunii Europene. Asta spune raportul uh, lui Mario Monti. Atât de drastic, declarații atât de drastice n-a mai făcut niciodată Mario Monti, cred eu, și cred că are dreptate. Se pune întrebarea ce ne reunește, care sunt valorile și principiile ce ne unesc. Susținem în continuare uh, ceea ce ne-am, uh, toate aceste principii, le și respectăm sau suntem voioși uh, pe calea unui naționalism populist și restul practic nu ne mai interesează. Um, când vedem astfel de evoluții, nu putem decât să ne îngrijorăm. Și Asta este în strânsă legătură cu ceea ce discutăm aici, capacitatea bugetară a Uniunii Europene. Bineînțeles, se pune întrebarea ce se poate face în contextul actual. Este adecvat să spunem că tocmai pentru că contextul politic este cum iese și se evoluează cum evoluează și tocmai pentru că mulți cetățeni uh, se, îngrijore, se îngrijorează de situația lor personală. Tocmai de aceea ar trebui să luăm măsuri, însă cetățenii în acest context pun uh, un semn de egalitate între Europa și toate problemele lor și văd mai degrabă uh, Uniunea Europeană ca partea problemei și nu a soluției. Și în acest context ne întrebăm permitem asta sau suntem proactivi și uh, căutăm uh, soluții pentru a aduce o stabilizare durabilă a Uniunii Europene pe, uh, deci pe termen lung. Și aici este întrebarea care se pune, ce strategie să avem în acest sens? Bineînțeles că ar, am putea spune că avem nevoie de mulți pași mici care până la urmă tot la țintă ne duc. Însă se pune întrebarea dacă avem suficient timp pentru toți acești pași mici. Suntem uh, ajunși din urmă de o serie întreagă de evenimente cum n-am mai trăit în viața mea politică și care vin, par să vină toate deodată și asta duce la multă confuzie. Însă, dacă nu facem nimic, probabil în 2-3 ani s-ar putea să uh, ne regăsim în situația în care să trebuiască să recreăm Uniunea Europeană pentru că ea nu va mai exista așa cum este ea acum. Acestea sunt um, primele mele observații în perfectă cunoștință de uh, cauză că ceea ce propunem noi aici nu va duce numai la bucurie în statele membre. Și totuși trebuie să acționăm. În al doilea document de lucru am abordat o serie de întrebări și am să îi rog și pe cei care intervin în numele grupurilor să se referă tocmai la acest lucru. De ce avem nevoie de o capacitate bugetară a Uniunii Europene? Și aș vrea să spun că înainte să vorbim de o capacitate fiscală bugetară a Uniunii Europene, trebuie să vedem ce instrumente avem deja din punctul de vedere al Comisiei um, Uh, de bugetare cu uh, fondurile de coeziune, cu EFSI, cu dezvoltarea rurală și așa mai departe. Este suficient ce avem aici sau putem face mai mult pentru a avea creștere, o ocupare uh, și activități durabile? Și putem să legăm toate acestea de uh, recomandările specifice pentru fiecare țară, pentru că ele să fie mai eficiente, mi se pare ceva esențial uh, pentru a merge mai departe. Apoi, funcția unei capacități bugetare. Cred că, uh, iată, uh, Pervonș Berez și cu mine suntem de acord. Obiectivul este piața internă, Uh, și ținta este euro. Restul sunt excepții, iar țările care nu au această excepție sau această derogare, într-o bună zi se vor îndrepta înspre euro. Și acesta este interesul nostru pe termen lung, uh, ceea ce, am, ceea ce este prevăzut în tratate și obiectivele care ne unesc și nu ne divizează. Sunt instrumente pentru care Parlamentul European are dreptul de codecizie. Iar crearea unei capacități bugetare pentru zona euro este numai o completare. Dar există un pericol aici, la um, externalizarea uh, trust fundurilor. Bugete uh, paralele care um, vin pe lângă um, fondurile de coeziune și așa mai departe și care vin cu uh, riscuri suplimentare. Pentru că ne întrebăm câte subvenții primește cineva pentru investiții sau având în vedere situația dobânzilor, um, nu ne gândim numai la cum să avem mai, mai mulți bani, ci ne gândim la, cum a spus și Ludwig Erhard, fondatorul uh, economiei de piață sociale, uh, el spunea mai mult de 60% din economie este încrederea și este o zicală înțeleaptă pe care nu trebuie să o uităm. Eu cred că uh, pentru a începe trebuie să începem tocmai cu acele lucruri pentru care nu avem nevoie de modificarea tratatelor. Um, există diferite, diferite uh, modele, uh, participare uh, um, diversă um, și să arătăm că nu vrem să ne blocăm în negocieri nesfârșite, dar trebuie să începem cu modificările și adaptările necesare. De ce când, uh, atunci când vedem uh, ESM și vedem evoluția temeiului juridic, care este practic în cădere liberă, vedem că am menținut acest mecanism de plată uh, preistoric, de pe vremea crizei petrolului, bazat pe, uh, și avem uh, bazat pe articolul 143 pentru statele din afara zonei euro. Uh, inițial uh, s-a crezut că ceea ce este în zona euro, că zona euro nu va mai avea nevoie de acest articol pentru că se respectă ce este prevăzut, uh, uh, se respectă. Apoi uh, s-a negociat uh, articolul 122.2 și ESM cu 60 de miliarde Uh, plafon. Asta, de fapt, nu puteau să facă Parlamentul European și nu putea să facă Consiliul. S-au atacat drepturile Parlamentului și am corectat asta și am uh, prevăzut o procedură bugetară obișnuită. Uh, iar acum la ESM suntem la cooperare interguvernamentală pentru că, în mod evident, nu se poate altfel. Asta ne arată evoluția. Evoluția este negativă pentru metoda comunitară. Asta nu înseamnă că metoda comunitară este cea mai bună, pentru că și aici trebuie depuse eforturi foarte mari pentru a cădea de acord. Însă, eu cred că și nu sunt aici împotriva femeii, și în Asia există un uh, fond monetar în care uh, diferite state finanțează un fond pentru a se ajuta reciproc și folosesc în același timp expertiza Fondului Monetar Internațional. Cred că ar trebui să putem uh, găsi o cale care, de fapt, uh, se bazează pe aceleași idei din 2010-2011, uh, și anume să transformăm ESM într-un uh, fond monetar european, dar care trebuie um, acompaniat de, de schimbările de tratate necesare pentru a fi viabil. Trebuie să discutăm despre o trezorerie, despre cum arată guvernanța economică, uh, trebuie să vorbim și despre um, alte modificări și, dacă vrem să fim credibili, trebuie uh, să avem un concept de guvernanță și o definire clară a responsabilităților în cazul unei trezorerii a zonei euro. Și pentru asta este nevoie și de o procedură pentru o eventuală insolvență a unui stat, ca ultimă opțiune în cazul în care cineva nu mai vrea să respecte uh, regulile și își asumă riscul pe spinarea celorlalți. Iar apoi va trebui să mai discutăm despre ce capacități uh, bugetare sunt necesare pentru a, um, a atenua șocuri. Și văd că există o evoluție um, pozitivă, încet, încet, dar pozitivă, la Consiliu. Um, și anume condiționalitatea uh, discutată uh, cu statele membre să poată fi folosită, să se ia, uh, să se ajungă la anumite acorduri și să vedem cum ar putea interveni aici și o capacitate bugetară a Uniunii Europene. și în alte uh, domenii mai putem să uh, testăm uh, apele, să vedem care este situația și disponibilitatea de la Consiliu. Iată prezentarea din partea mea în ceea ce privește mm, acest subiect. Mulțumesc, Reimer Böge, Pervanș Beres. Merci, monsieur le, le président. Excusez mon retard. Bună ziua, domnilor președinți cer scuze pentru întârziere, am fost reținută la Paris. Uh, îi mulțumesc și coraportorului meu pentru că a spus deja foarte mult despre munca pe care o facem împreună um, și anume de a um, vedea care ar putea fi poziția Parlamentului European în ceea ce privește un buget al zonei euro. Împreună am dus o serie întreagă de consultări, uh, audierea pe care ați um, organizat-o în calitate de uh, președinte um, al acestei comisii a, a, a fost uh, foarte uh, relevantă și grăitoare. Reprezentanția ei FMI, ai băncii centrale, guvernatorul băncii centrale din țările de jos, mi s-a părut foarte important. La fel ca, și, ca Reimer Böge, Um, cunosc uh, foarte bine contextul uh, în care are loc um, acest dosar în care ne-am lansat. Tocmai această solicitare de buget european a devenit explicită din 2012 de la um, comunicarea uh, com Comisiei. Iată, este un pilon care lipsește din uh, Uniunea noastră economică și monetară. Asta are loc într-un context în care avem foarte multe um, studii academice în acest uh, sens. Bineînțeles, niciodată nu vom putea defini în totalitate contextul uh, economic, însă există multe studii. De asemenea, va trebui să încercăm să separăm uh, chestiunile economice și uh, ceea ce depinde de o fezabilitate politică. Și cred că aici uh, intervine munca noastră. Din punctul de vedere al Parlamentului European, acest raport nu vine de nicăieri. Este urmarea mai multor reflecții inclusiv în cadrul acestui mandat, când am, uh, ne-am ocupat de guvernanța economică europeană, am avut un raport pe acest subiect, care ne-a permis să uh, vedem multe din uh, lacunele construcției europene în acest domeniu, în special lipsurile în domeniul investițiilor. Acest raport va fi um, supus plenului în toamnă, dacă totul merge bine. Uniunea Europeană însă ar fi trebuit să intervină în urma referendumului din Regatul Unit, oricare ar fi rezultatul acestui referendum. Vedem foarte clar că între cele 19 state membre ale zonei euro, cele șapte Uh, care urmează să, adau, să um, adere la euro uh, și uh, cele două care au o derogare, e bine, toate acestea trebuie să se înțeleagă între ele și să contribuie. În comisia AFCO, fie la, um, acord, la raportul Brock-Breso, celălalt raport BB. Deci avem acest raport și apoi raportul lui Guy referitor la ce se va face în afara tratatelor, dincolo de tratate. Iată, acesta este demersul um, într-un context mai larg. Reimer Böge a arătat că ceea ce încercăm noi să facem este să răspundem la patru întrebări, așa cum um, încercăm să facem în documentul de lucru. Prima întrebare nu este avem nevoie de un buget european, cred că această întrebare și-a găsit deja un răspuns, ci de ce un uh, buget al zonei euro? Care sunt lipsurile la care ar putea răspunde tocmai acest instrument? Ne dăm seama că argumentele uh, se încadrează în trei categorii. Întâi, funcția preluată când s-a creat mecanismul european de stabilitate, deci posibilitatea de a, de a atenua, un, de a absorbi un șoc asimetric în zona euro. Am uh, abordat și chestiunea șocurilor simetrice și o a treia funcție, și anume convergența în zona euro. Toate studiile, începând cu 2008, ne arată că ceea ce era văzut ca o um, premisă a zonei euro, și anume convergența, nu a reieșit în realitate. Și, um, și mai exact, uh, o aplicare um, egală a pactului de stabilitate. Apoi, un um, o următoare întrebare este cum să folosim acest buget, cu ce instrumente. Bineînțeles că este nevoie de uh, guvernanță și în ceea ce privește investițiile publice și private în zona euro, avem nevoie de instrumente de convergență și poate că Asta uh, putem discuta pe baza lucrărilor efectuate și de dumneavoastră, domnule președinte, când împreună cu Giefer uh, Hofstadt și Elmar Brock ați fost uh, șerpașii Parlamentului European în discutarea unui cod de convergență. Acest lucru ne-ar permite să ne depășim limitele actuale și să regăsim avantajele um, convergenței uh, atunci, din momentul în care statele membre au adoptat moneda euro. Apoi mai există unele argumente foarte convingătoare din punct de vedere economic. La nivelul zonei euro s-ar crea un uh, sistem de stabilizare automat și acesta a fost practic lansat prin regulile actuale de guvernanță economică și anume ideea de a crea un ajutor de șomaj minim pentru uh, zona euro. Ceva existent uh, deja în uh, unele țări, unele state membre, inclusiv din zona euro. Instrument foarte convingător și, bineînțeles, care aduce cu sine întrebarea cum să fie aplicat din punct de vedere politic. O a treia întrebare la care vom încerca să găsim un răspuns este care vor fi sursele pentru acest buget uh, european, sursele de finanțare. Am uh, lucrat aici cu Reimer Böge și am încercat să clarificăm lucrurile uh, pe o anumită bază, și anume această dezbatere și dezbaterea din Parlament referitoare la cadrul financiar multianual. Cadrul financiar multianual este un cadru ce aparține celor 28 de state membre. Și cred eu că dacă vrem să vorbim despre un buget al zonei euro, este foarte greu să Um, evităm uh, bugetul um, european în această discuție și cadrul financiar multianual. Bineînțeles că um, când facem uh, revizuirea cadrului financiar multianual trebuie să avem uh, în vedere extinderea zonei euro, dar reforma structurală nu trebuie să fie precondiția și singura condiție pentru funcționarea Um, cadrului financiar multianual și a bugetului. Bun, deci există uh, diferite opțiuni uh, pe care le putem uh, discuta, câteva pe care le putem menționa. Bineînțeles, chestiunea euroobligațiunilor, chiar dacă și aici contextul politic este dificil, posibilitatea de a avea resurse proprii specifice și aici la, audiere, la audierea cu Banca Centrală Europeană s-a menționat uh, ipoteza de a se reinjecta într-un buget al zonei euro beneficiile uh, obținute de Banca Centrală Europeană și încă o sursă posibilă, mecanismul european de stabilitate, care permite să se obțină o masă critică suficient uh, de semnificativă pentru a putea fi un buget uh, european de altfel, noi solicităm de mult timp uh, incorporarea uh, acestui mecanism de stabilitate în uh, structurile Uniunii Europene. E bine, când se va face asta, va trebui vom putea folosi acest mecanism pentru a finanța uh, sistemul de protecție, backstop-ul uh, Uniunii Monetare. Împreună cu Reimer Böge suntem de acord în privința a trei puncte. În primul rând că nu va exista guvernanță economică democratică fără o participare puternică a Parlamentului European, care este Parlamentul și al zonei euro. Trebuie să uh, tragem învățămintele din trecut în trecut, când nu se ajungea la un acord între toate statele membre ale Uniunii Europene sau ale mm, zonei euro din motive de unanimitate, s-au creat um, cadre în afara instituțiilor europene, implicând, practic, uh, Comisia Europeană, dar nu și Parlamentul European. Și oricare ar fi dreptul de veto care ar putea fi uh, exercitat uh, în cadrul acordului cu uh, Regatul Unit, trebuie uh, să evităm ca astfel de situații să se, uh, să se repete. În ceea ce privește guvernanța zonei euro, de mai multe ori am vorbit despre un ministru de finanțe, am votat de mai multe ori pentru asta în Parlamentul European. În același timp, cred că trebuie să ne gândim și la formule intermediare care ar putea faceți ca și miniștri de finanțe să sprijine această idee. Și aici putem avea în vedere o serie întreagă de posibilități de funcționare, inclusiv uh, ale Băncii Centrale Europene. Ultimul punct, propria noastră organizare. Trebuie să vă spun că în Comisia de Afaceri Constituționale, colegul nostru, Rangel, este pe cale să analizeze cum putem folosi sistemul creat pentru mecanismul de supraveghere al uh, Uniunii Bancare pentru a-l uh, aduce în uh, contextul, în cadrul parlamentar. Uh, nu vreau să intru mai mult în detaliu, dar cred că rezultatele ar putea fi interesante. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumim, uh, doamnei Berez. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră, care vor avea două minute la dispoziție. Începem cu Siegfried Mureșan. Thank you very much. Domnule președinte, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să le folosesc celor doi coraportori pentru ce au făcut până acum, pentru cele două documente de lucru și pentru audierea pe care au organizat-o în martie. După părerea mea, aspectul cheie de clarificat este de ce avem nevoie de capacitate fiscală. Cred și care este acoperirea, care este scopul acestei capacități. Ideea este să îmbunătățim situația economiei care este confruntată cu această criză, pentru că știm că va mai urma o altă criză, nu știm exact sub ce formă. Și întrebarea este în ce măsură economia noastră este competitivă. Trebuie să avem reforme structurale ca instrumente în acest sens și există o bază solidă pentru reforma structurală, pentru a consolida economia europeană. Cred că trebuie să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție și să avem în vedere și recomandările specifice pe țară. Știm ce trebuie să facă statele membre și suntem dezamăgiți de faptul că nu o fac. Dacă reușim să stimulăm recomandările țările pentru a implementa recomandările care le uh, Uh, privesc, cred că am reușit să le implementăm și în realitate. În ceea ce privește relația dintre zona euro și non-euro, avem 19 state membre în afara zonei euro care nu au obligația de a se alătura zonei euro și cred că țările care intenționează să se alăture zonei euro pe termen mediu ar trebui să poată participa uh, la uh, guvernanță, la avantaje, la contribuții financiare. Trebuie să înțelegem ce este capacitatea fiscală, cât este fezabil politic. Nu trebuie să încercăm să facem ceea ce uh, alte instituții fac ceva, cum ar fi ESM sau alte instituții. De exemplu, președintele BCE cere statelor membre să implementeze reforme care să îmbunătățească competitivitatea reformelor pentru a nu fi afectați de următoarea criză. Mulțumesc, Paul Tong. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorilor pentru uh, eforturile făcute și documentele prezentate. Sunt de acord cu cele spuse de Raymond Böge Suntem într-o situație destul de periculoasă. Avem o monedă comună, dar nu avem o politică comună pentru că nu avem instrumente comune, ceea ce înseamnă că mai devreme sau mai târziu zona euro s-ar putea dezintegra. Și având în vedere limitările politice, trebuie să ne pregătim pentru următoarea criză. Ce se întâmplă dacă zona euro dă de o nouă problemă? Care va fi răspunsul Uniunii Europene? Ce facem noi aici este, de fapt, o pregătire pentru următoarea criză. Și asta înseamnă că trebuie să finalizăm Uniunea Bancară pentru că trebuie să consolidăm legătura dintre stat mem- state membre și bănci. E important, cum este și important să consolidăm capacitatea țărilor de a avea politici de stabilizare. Dacă nu, șocurile simetrice și asimetrice ne vor afecta foarte grav și nu vom avea un răspuns pe măsură. Dat fiind că capacitatea de stabilizare la nivel național uh, are de suferit. Acestea fiind spuse, titlul raportului nu mi este pe plac, se referă la instrumente și eu cred că ar trebui să vizăm uh, foarte clar lucrurile, să spunem foarte clar lucrurilor pe nume. Și anume aspectele fundamentale ale zonei euro și posibilitatea de a uh, implementa politici de stabilizare. Acestea fiind spuse, mă bucur să văd că raportorii încearcă să găsească modalități pentru a avea acest nou instrument comun în cadrul UE bugetar. Cred că este un aspect esențial pentru că uh, vom avea mecanisme de control esențial democratice. Nu există deschidere democratică în Europa. Asta este o problemă și de aceea Europa este percepută ca fiind mai degrabă tehnocrată decât politic. Și evident că este politic. Uh. Mă bucur că acum putem reuni toate preocupările celor două comisii, pentru că Paralela aceasta dintre bugetul european și moneda europeană ar părea să sugereze că statele membre vor doar să beneficieze fără să aibă în vedere scopul comun urmărit. Mulțumesc, domnul Colmel. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, celor doi raportori pentru munca uh, făcut, depusă. Cred că atunci când vorbim despre un buget al zonei euro, trebuie să ne uităm la faptul că, în primul rând, aici este prevăzut euro. Ce înseamnă euro? Este o monedă comunitară și asta înseamnă că statele din zona euro nu mai reușesc să își mm, adapteze sau să-și mm, schimbe politica economică în funcție de, uh, de, schimb, de rata de schimb. Aceste adaptări uh, prin, uh, prin cursul de schimb valutar nu mai sunt posibile și se, se pornea de la premisa că odată cu euro nu, va fi, nu vom, vor mai fi necesare, însă după 8 ani de zile suntem în continuare în criză, deci uh, Uh, această idee că uh, euro ne va duce în paradisul performanței economice este uh, cât se poate de clară. Fie toată lumea ar, ar se consideră că toată lumea ar reacționa la fel, dar nu se întâmplă acest lucru. Statele care nu pot sau nu vor să participe la euro trebuie să aibă și posibilitatea de a renunța la moneda euro. Și nu mi se pare normal să se, discu- să se discute despre un buget al zonei euro fără să se ia în considerare această posibilitate. Mai este vorba și de alte lucruri, despre standardele sociale. Cum explicăm noi cetățenilor europeni că într-o țară cetățenii uh, ies la pensie cu 58 sau 60 de ani și în alte țări uh, li se spune să iasă la pensie la 67 sau 70 de ani. Bun, da, putem să facem toate aceste lucruri, însă ne întrebăm dacă există compensații financiare aici și dacă da, de unde vin. Dacă vorbim despre un uh, buget al zonei euro, asta duce până la urmă la o uniune a transferurilor. Uh, Însă această uniune nu a fost prevăzută niciodată. Avem un tratat uh, de la Maastricht și pe bună dreptate domnul Böge a spus că în viitor trebuie să respectăm tratatele. Cum se face că nu respectăm uh, tratatele? Tratatul de la Maastricht este prevăzut 3% îndatorare pe an, 60% plafonul maxim. Trebuie să respectăm asta. Mulțumesc, uh, doamna Lerner. Kiitos puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. E bine să vedem că în grupul de experți se are în vedere și riscul pericolului moral, riscul de a abuza sistemul, ceea ce ar putea duce la transferuri de venit inadecv- inadecvate. Acest lucru are un impact asupra politicilor statelor membre și, așa cum ne-au spus colegii care au intervenit până acum, nu se vorbește despre asta. Nu există suficiente posibilități de coordonare. Prin urmare, trebuie să vedem cum putem ghida statele membre astfel încât riscurile morale să nu intre în discuție. Este foarte important să înțelegem care sunt problemele profunde cu care ne confruntăm. Este important să știm cum să orientăm politicile statelor membre în direcția corectă fără transfer de suveranitate după acest transfer, multe sisteme din statele membre n-ar mai fi utile. Deci nu vorbim dacă acest lucru este posibil sau ar fi de dorit. În documentul pe care l-am discutat cu colegii noștri, am menționat utilizarea fondurilor ESM. Trebuie să ne amintim cum uh, funcționează acest mecanism și că este un mecanism de criză și uh, acționarii practic sunt membri ai zonei euro. La fel și în ceea ce privește BCE și rolul acesteia. Există decizii care sunt luate uh, la nivelul băncilor centrale și statele membre, dacă doresc, pot să își investească veniturile, dar nu știm dacă există această dorință, această voință. Apoi, Capacitatea bugetară ar putea să fie partea structurii de guvernanță. Există un echilibru în teorie, dar în practică nu. Problema este pur și simplu legată de faptul că banii statelor membre, deci fondurile naționale, sunt utilizate la nivel supranațional, există o luare de decizii în comun și dacă ar exista, să spunem, un Minister de Finanțe European, ar trebui, întâi de toate, să avem o dezbatere cu privire la legitimitatea unei astfel de structuri. În orice caz, nu cred că putem evita o astfel de întrebare pe termen lung, pentru că lucrurile stau cum stau în realitate. Prin urmare, trebuie să găsim soluții de pe acum pentru viitor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu domnului Boghe și lui Pervonș Perez pentru activitatea remarcabilă pe care au desfășurat-o. Zona euro este probabil în pericol în prezent. Când am instituit moneda unică, ne-am întrebat dacă e nevoie de o guvernanță economică sau dacă e nevoie de un regulament de proprietate în care să există criterii care să fie respectate de statele membre care doreau să folosească această monedă unică. Alegerea a fost să avem o reglementare fără guvernanță economică. Și ce constatăm în prezent? Regula aceasta nu mai este respectată. Este adevărat că există încălcări ale dispozițiilor care au apărut foarte repede la începutul anilor 2000. Nu mai există regulă, nu mai există guvernanță, nu mai există politica zonei euro, pentru că fiecare stat membru și are propria politică economică. Cred că acest raport de inițiativă ar trebui să fie pentru Parlamentul European ocazia de a ne adresa europenilor și de a trece la o abordare pedagogică cu privire la ceea ce trebuie să facem. Aș dori ca raportorii noștri să facă o alegere și anume să vină cu propuneri mai îndrăznețe și să ne propună structura adecvată astfel încât zona euro să fie o structură economică optimală. Există cei care critică ce se întâmplă în prezent și cei care cer o modificare a tratatelor. Eu cred că ar trebui să avem ambiția de a propune o structură ideală spre care să țintim, astfel încât, în sfârșit, promisiunile europene să se concretizeze. Pentru că având în vedere împrejurările actuale. Trebuie să înțelegem că de fiecare dată am uh, promis o creștere economică și locuri noi de muncă și tot ce am făcut a fost să multiplicăm decepțiile și eșecurile și de aceea populismul câștigă teren în prezent. Lucrurile sunt destul de grave, așa că raportorii noștri care au făcut propuneri foarte bune sunt invitați să fie îndrăzneți și să găsim uh, mai târziu structura concretă. Abordarea pedagogică este foarte importantă și am încredere că veți ști să o faceți. Mulțumim, Jean, pentru acest apel la ambiție. Nils Tarbas acum. Domnule președinte, Nils nu este aici, îi vorbesc eu în numele său. În franceză, chiar dacă Nils n-ar fi intervenit în franceză. Mulțumim pentru ceea ce ați făcut pe aceste documente. Joe Artrui și, Messiu, și domnul Tang au spus deja că uh, la baza acestor eforturi se regăsește situația și anume șomajul și lipsa creșterii în zona euro. Și asta este o problemă, problema dintre teorie și practică. Există nevoia de a face această corelare, în primul rând. În al doilea rând, cred că putem duce mai departe noțiunea aceasta de bun public. În general, când o entitate publică este constituită, uh, există un buget pentru a avea o stabilitate a monezii în cazul nostru. În al treilea rând, revizuirea tratatelor. Vă reamintesc, chiar dacă suntem într-o confuzie totală, se prevă- se, este prevăzută în acordul cu Regatul Unit. Nu știm ce formă juridică are acest act, probabil vor fi mari probleme pentru implementarea sa, dar totuși există pe undeva posibilitatea de a schimba tratatele. Și cred că de aici trebuie să pornim pe când dacă Regatul Unit iese, deci lucrurile stau altfel, dar oricum probabil că va trebui să schimbăm regulile vieții în comun. Eu aș vrea să insist asupra unui aspect care mi se pare foarte important pentru cetățeni. Claritatea drepturilor și responsabilităților. Nu cred că putem funcționa într-un sistem în care am trăit într-un sistem de provizorat. Maastricht a fost provizoriu, credeam că toate statele membre se vor alătura zonei euro, cum se spune clar în protocolul 12, și ne-am gândit că toată, asta pentru că toată lumea va dori un cadru instituțional unic. Și acordul cu Regatul Unit, pentru prima dată de la crearea monedei, sugerează că nu există o singură monedă a Uniunii Economice și Monetare, moneda euro. Avem un cadru unic pentru o monedă unică. Dacă avem mai multe astfel de monede, nu mai avem nevoie de un cadru unic. Și cred că trebuie să fim foarte clari. Toate structurile care vor permite să fii sau înăuntru sau în afara sa, nu cred că vor ajuta. Deci toată lumea e binevenită în zona euro și anume cei care sunt gata să-și asume răspunderi pentru a avea drepturi. Dacă nu-și asumă responsabilități, dacă nu plătesc, dacă nu sunt membri ai zonei euro, n-au uh, nicio treabă la structurile de decizie. Prin urmare, uh, Eh, s-ar putea să trebuiască să inventăm ceva diferit de ceea ce avem în prezent. Dacă nu, vom perpetua o complexitate care este inaccesibilă cetățenilor și care, în plus, creează probleme la nivel democratic, după părerea mea. Eu personal cred că bugetul zonei euro reprezintă necesitatea unui parlament al zonei euro care, în cadrul acestui parlament, fără cheltuieli suplimentare, fără duplicarea sarcinilor, fără a exclude ar trebui să discute, dar atunci când se votează, când se controlează instanțele executive și hotărâm cum se cheltuie banii, membrii zonei euro hotărăsc. Pentru că dacă complicăm prea mult lucrurile, suntem noi cei care vor avea de pierdut. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Niria, da. Uh, I'd like to thank the co-rapporteurs also. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc și raportorilor. Cred că dacă vrem să ne asigurăm că o să avem un instrument comun pentru a lupta cu viitoarele crize, va trebui să ne concentrăm pe câteva zone cheie care să se uh, refere strict la șomaj și la lipsa creșterii economice. Cum spuneam aici, continuând uh, logica dezvoltării uh, pieței activelor, Cred că avem nevoie de un acord privind regula de aur a investițiilor, pentru că investițiile generează capital uh, și uh, venituri, uh, un flux de venituri pentru generațiile viitoare și, evident, investițiile publice trebuie să fie exceptate de regulile privind limitele datoriei. Uh, de asemenea, finanțarea investițiilor publice uh, de către BCE prin uh, EIB sau prin alte instrumente, prin cumpărături directe sau prin alte instrumente, trebuie explorată această posibilitate. Această politică care în acest moment este afectată de austeritatea fiscală uh, fac imposibil ca uh, uh, mandatul de stabilitate financiară să poată fi îndeplinit de către Banca Centrală. Și în fine, ar trebui să existe o contribuție a statelor membre, a sectorului bancar public către Banca Europeană de investiții care să fie ex, exceptată de la Pactul de Stabilitate și Creștere. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Uh... I don't see Fabio De Masi. Mulțumesc, nu, nu-l văd pe Fabio De Masi. Este un alt vorbitor pentru GUE? Nu? Ernest Maragala. Da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum s-a spus aici, avem un document complex, cuprinzător, care o serie de așteptări pozitive, fără îndoială. Însă există și anumite riscuri, aș spune. Riscul de a uh, recădea, riscul de a cădea în autoreferire, în a fi mulțumiți cu ceea ce am creat noi. Parlamentul poate transmite un mesaj inteligent, definind în mod corect caracterul și rolul acestei capacități uh, bugetare, funcțiile, acoperirea, competențele, totul este inclus acolo. Important în acest raport este capacitatea creării unui pact real care se regăsește acolo. Și în ce măsură acest lucru nu se va regăsi la, nu va rămâne la un nivel, dacă nu utopic, cel puțin ipotetic. Deci nu cred că trebuie să ne mulțumim să avem un bun document. Trebuie să avem ceva, o bază politică pentru a discuta concret cu Comisia și Parlamentul dacă vrem să avansăm. De asemenea, trebuie să acceptăm că zona euro și Uniunea Europeană sunt două concepte care vor evolua în paralel. La, pentru totdeauna sau aproape. Să nu ne gândim cum trebuie să le transformăm neapărat în linii care se intersectează. Suntem de acord cu cele spuse de dumneavoastră, avem nevoie de stabilizare, avem nevoie de capacitatea politicilor anticiclice și trebuie să existe, cum am spus, investiții și trebuie de asemenea să avem capacitatea de redistribuire și definirea politicilor în funcție de bunurile publice și servicii uh, de interes public. Putem defini lucrurile altfel, ca schimb Trebuie să ne gândim cum s-a trecut de la un mecanism de transfer permanent, ceea ce am avut până acum, la un mecanism de transformare în corresponsabil a statelor membre. Asta este întrebarea. Și cred că putem să avem o evoluție inteligentă a instrumentelor pe care le avem acum. Există un semestru european care scoate în evidență dezechilibrele dar trebuie să avem instrumente simetrice în ambele sersuri, deficituri și surplusuri, să fie abordate din aceeași perspectivă și cu aceeași capacitate de sancționare a statelor în cauză. Și de asemenea, domnul președinte intervine, vă rog să încheiați. Da, sigur. Trebuie să avem un mecanism care să urmărească lucrurile pentru a ști că avem cu adevărat un fond de capacitate pentru a combate ciclurile, criza ciclică cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Thank you, Bas Eichhout. Mulțumesc, Bas Eckhart. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorilor pentru cele două documente de lucru care cred că pun întrebările corecte și cred că acum trebuie să dăm și răspunsurile potrivite. Vreau să subliniez ca mulți antevorbitori importanța acestei discuții și mai ales uh, faptul că știm că acest Parlament nu este considerat întotdeauna de către oameni o instituție credibilă. Suntem văzuți doar ca o instituție care vrea mai mulți bani, mai multă Europa și mai departe. Și cred că este important în acest raport să spunem foarte clar de ce facem asta de ce încercăm să avem această capacitate fiscală? Pentru că vrem să ne asigurăm că șocurile asimetrice sunt evitate. Asta este aspectul critic al acestei dezbateri și în acest sens sunt de acord cu Paul Tan că poate chiar în titlu trebuie să spunem foarte clar că nu discutăm pur și simplu un instrument pentru că ne place să discutăm despre instrumente ci că acesta este una dintre problemele uh, care se află în centrul Uniunii Europene și anume avem nevoie de mai multe instrumente pentru că în criza anterioară a trebuit să creăm tot felul de măsuri de urgență care au fost foarte criticate și asta pentru că nu am avut suficiente instrumente funcționale. Asta vrem să corectăm aici și cred că asta mi se pare important, asta e elementul cheie al discuției câteva uh, chestiuni, câteva întrebări legate de raportor. Pentru noi este foarte important că se creează un stabilizator uh, automatic. Deci nu suntem de acord să punem tot felul de condiționări. Mi se pare crucial ca acest mecanism să reacționeze automat, să nu fie tot un mecanism politic. Dacă vrem să avem discuții politice în legătură cu reforma structurală, putem să facem asta, de facem asta. Avem pactul de stabilitate și creștere. Apropo, Curtea de Audit spune că trebuie să îmbunătățim acel instrument, haideți să o facem, dar haideți să nu impunem această discuție și asupra acestui uh, instrument, care trebuie să fie un uh, stabilizator semi-automat. Văd că deja mi-am depășit timpul. Un singur lucru pentru a încheia, domnule președinte, foarte important este o altă preocupare legată de hazardul moral și de transferul permanent. E important să spunem clar că atunci când că dacă am fi creat acest instrument la începutul zonei euro, probabil Germania ar fi profitat de pe urma unui astfel de stabilizator automat și probabil că am fi putut preveni bula din Spania, care a fost una dintre sursele crizei. Deci trebuie să spunem foarte clar că acest mecanism de stabilizare nu e doar un Uh, mecanism de transfer permanent între nord și sud și că istoric el ar fi ajutat și alte țări în perioade diferite de timp. Și cred că asta este crucial, să spunem, dacă vrem ca oamenii să fie în favoarea astfel, unei astfel de măsuri. Mulțumesc. Mulțumesc, Marco Zani. Mulțumesc. Mulțumesc și eu celor doi coraportori pentru munca meticuloasă pe care au depus-o pentru pregătirea acestor două documente. Din păcate, ce văd eu este că această discuție este o altă încercare uh, goală de conținut de a salva un pacient care deja a murit. Zona euro o să încerc să vă explic de ce spun asta. Zona euro este un proiect care, economic și politic vorbind, este sustenabil și discuția privind bugetul zonei euro demonstrează acest lucru și documentele arată asta. Și există o serie de lipse de concordanțe între ceea ce ar fi necesar pentru ca zona euro să fie funcțională și durabilă și ceea ce este acceptabil din punct de vedere politic. Cine a citit lucrările lui Robert Moon știe că, de exemplu, pentru a avea o zonă valutară funcțională, e nevoie de anumite instrumente, de anumite structuri, ceea ce nu există în zona euro. Și aici încep incongruențele. În documentele elaborate se vorbește despre crearea unui instrument care să nu devină un instrument de transfer uh, unidirecțional sau permanent. Din păcate, însă, de asta este nevoie pentru ca zona euro să fie funcțională. Un instrument de transfer fiscal permanent între țările creditoare și cele debitoare. Prin urmare, este clar că am ajuns într-un punct critic. Legătura dintre bugetul zonei euro și reformele structurale este echivalentul instituționalizării troică și aici avem un problem de răspundere democratică. Și în general, și aici ajung la punctul cel mai critic, situația este de nesusținut din punct de vedere politic, pentru că, așa cum am spus într-un hearing de acum, într-o audiere de acum câteva săptămâni, profesorul Sapir ne-a spus că pentru ca acest instrument să fie eficient, o țară cum ar fi Germania trebuie să accepte să transfere două uh, 3 miliarde de euro din, de la ei către periferia zonei euro. Și atunci am adresez colegilor germani. Cum o să explicați alegătorilor dumneavoastră că pentru a susține țările debitoare va trebui ca în fiecare an să cheltuiți 2-300 de milioane de euro? Asta este o întrebare care trebuie să-și găsească răspuns. Mulțumesc, Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Cu excepția colegului meu și al unui alt membru al ECR, nimeni nu s-a axat cu adevărat pe problema zonei euro și anume moneda unică. O monedă ce n-a reușit să fie moneda a 19 țări, nu va fi nici pentru 28, a cauzat doar șocuri, inegalități, dezechilibre și am înțeles cum țările care generează surplus trebuie să plătească pentru a susține țările în deficit la nivelul bugetului. Uh, criterii de convergență în ceea ce privește optimizarea nu vor fi niciodată implementate pentru că avem o problemă politică în implementarea acestui gen de idei. Un buget cu condiționalități va duce la un dezastru. Am văzut când pui reguli, când impui condiții, cui se aplică. Unor țări li se aplică, altora nu și se creează un mecanism unde regulile nu mai înseamnă nimic și nu mai sunt respectate. Și atunci mă întreb de ce să repropunem acest gen de sistem, cum să funcționeze el, chiar dacă are un buget. Un mandat popular este ceea ce lipsește. Nimeni nu discută în această instituție despre faptul că se hotărăște să se creeze un nou cadru se spune în raportul celor cinci președinți, se spune în diverse texte, dar oamenii n-au fost întrebați ce părere au. Asta este problema să ne bazăm pe tehnocrați cum ar fi Monti și așa mai departe și să nu ascultăm părerea oamenilor. Asta vă duce la căderea zonei euro și poate chiar a Uniunii. În revizuirea tratatelor, dacă tot vorbim și despre asta, ar fi foarte important să introducem o clauză și anume posibilitatea de opt-out pentru o țară care să decide democratic cu un referendum popular uh, să își scoată țara din euro pentru a se salva și pentru a impune un program politic diferit de cel al UE. Pentru că am spus că politicile europene sunt uh, dictate de lobby, nu de bun simț politic. Deci e important să existe această posibilitate pentru un guvern care este ales democratic și ar vrea să schimbe direcția față de cele impuse de lobby-uri. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu văd colegul, pe colegul de la ENF. Este Sophie Montel, Gerofanemans? Nu? Bine, atunci trecem la intervențiile spontane. Domnul Lewandowski. Mulțumesc. Coraportorii noștri fac documente oneste. Asta nu este uh, un, un tip de gândire dorință, ci o imagine foarte clară a situației actuale după câțiva ani de discuții privind capacitatea eurozonei și adevărul este că după câțiva ani avem în continuare mai multe întrebări decât răspunsuri. Uh, și logica interguvernamentală în continuare prevalează asupra logicii comunitare. Nu e nicio uh, surpriză, uh, concentrarea este pe partea de venituri uh, și asta e normal dacă ne gândim la climatul ostil față de noi, nouă impozitare în Europa. După cât, cu cât ne uităm mai mult, cu atât vedem că se dublează cu instituțiile existente. Dacă e în legătură cu împrumuturile de criză ESM, dacă e vorba de finanțarea investițiilor, uh, investițiilor publice este ESE, dacă e despre convergență, fondurile structurale, dacă e despre creșterea stabilității macroeconomice sau reforme structurale, uh, Asta e ca un fel de morcov, care, un fel de zăhărel care uh, se adaugă bățului care există prin, și care ar fi guvernanța economică, dar un zăhărel care vine cu hazard moral uh, împreună cu el. Din perspectiva unei țări care nu este în zona euro, dar care e obligată să intre în zona euro, mai devreme sau mai târziu, conform uh, tratatului de aderare, discuția privind uh, bugetul zonei euro este descurajantă, dacă e vorba de noi forme de impozitare și de un model mai federalist al Europei și, sincer fiind, această funcțiune de absorbant de șocuri automate, uh, automat de șocuri, uh, pare foarte federalistă, dar devine foarte atractivă din perspectiva unei țări non-euro, dacă e o capacitate pentru zile negre, din perspectiva unui buget de 28 de țări. Deci asta este valoarea mea politică. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Hubner. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun că mi se pare că nu putem decupla discuția privind capacitatea fiscală de uh, aprofundarea integrării fiscale în uh, EMU și cred că de asemenea uh, Uh, reformele Uniunii Monetare Europene, guvernanței Uniunii Monetare Europene. De aceea cred că trebuie să pregătim terenul pentru o nouă capacitate fiscală a uh, Uniunii Monetare. Uh, avem disciplina fiscală, avem aceste reguli fiscale constitutive, avem un mecanism de asistență financiară foarte puternic, un mecanism de împrumut și mecanismul de, unic de rezoluție. Cred că trebuie să pro, uh, uh, progresăm și în privința aprofundării coordonării și a întăririi acesteia, pentru că dacă avem coordonare putem face progrese. Trebuie să ținem seama de faptul că astăzi convergența uh, cere mai puțin din punct de vedere al dimensiunilor investițiilor decât acum 15 sau 20 de ani când s-a creat fondul de coeziune. Deci cred că putem face progrese astăzi pe acest subiect. Începește finanțarea. Uh, înțeleg că dacă uh, depășim regulile bugetului general european, uh, încălcăm principiul unității bugetului și atunci trebuie să mergem pe varianta acordurilor interguvernamentale. Deci înțelegerea mea este că acum ar fi mai bine să rămânem la, să respectăm conceptul unității bugetare și de asemenea cred că ar trebui să avem o abordare care să fie bazată mai degrabă pe stimulente decât pe sancțiuni. Mulțumesc. Mulțumesc. Alana Masur. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări raportorilor noștri. Cred că munca noastră va fi utilă dacă ne va permite să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, să încetăm să mai visăm și să disipeze ambiguitățile care există în jurul acestui concept al bugetului zonei euro. Nu înțeleg de ce dificultățile politice majore pe care uh, le avem din partea statelor membre în finanțarea politicilor Uniunii Europene ar dispărea ca prin minune atunci când uh, vorbim despre țări din zona euro. Dacă vrem o capacitate proprie bugetară a zonei euro, trebuie justificată aceasta prin finanțarea unor politici specifice zonei euro și care nu se aplică altor state membre. Uh, nu văd astfel de politici, nu știu, poate dacă nu cumva reinventăm fondurile structurale cu o condiționare, condiționare politică. La fel, nu văd cum dificultățile politice pe care le avem când discutăm bugetul normal vor să dispară atunci când vom discuta bugetul zonei euro. Începește guvernanță, guvernanța. Dacă uh, dăm titlul de Ministrul Economiei și Finanțelor unei personalități, asta nu înseamnă că aceea va avea mai multă influență și mai multă putere decât are în altul reprezentant al uh, Uniunii Europene începește politica externă asupra politicii externe. Începește resursele. Nu văd cum statele membre care în mod sistematic sau au uh, uh, sau uh, derobat de solidaritatea bugetară vor accepta uh, crearea de resurse bugetare noi pentru a finanța un buget nou. Deci cred că specificitatea proprie zonei euro este că în această zonă avem nevoie de o veritabilă solidaritate monetară și financiară. Asta se va obține prin reformarea mecanismului european de stabilitate, așa cum sugera uh, Reimer Böge, uh, prin fondul de rezoluție a băncilor, prin crearea unui fond de garantare a depozitelor. Acestea sunt problemele specifice zonei euro. În rest, prioritățile bugetare ale Uniunii sunt complet diferite. Finanțarea uh, în toate aspectele sale a crizei migratorii e o prioritate, apoi finanțarea uh, deciziilor conferinței de la Paris privind climatul, finanțarea planului Juncker, și nu trebuie să sacrificăm aceste priorități uh, pentru, de dragul unui vis pe care unele state membre ni-l uh, pun în față ca să acceptăm rigoare bugetară pentru restul. Mulțumesc. Thank you. Alfred Sand. Mulțumesc, Alfred Sand. Mulțumesc, domnule președinte. Problema pe care am cu acest text este că el uită conceptele politice și istorice care ar trebui să stea la baza unui astfel de construct. Abordările tehnocratice pot fi interesante, dar în acest stadiu avem nevoie de o analiză politică despre direcția în care ar trebui să meargă zona euro, cine beneficiază și unde sunt problemele structurale strategia este că se fac mici pași tehnocratici și apoi pas cu pas se ajunge la o situație care trebuie consolidată. Dar asta uh, ignoră uh, proiectul politic care ar trebui să stea în spatele său și care ar trebui să fie rezultatul unor negocieri politice între statele membre ale zonei euro. Realmente vorbim despre federalism federalism care se rușinează să-și uh, declare numele. Și asta este greșit, pentru că mergem pe calea federalistă fără să fie clar că există o acceptare politică completă a acestei opțiuni. Abordările tehnocratice nu pot fi legitimate prin structurile actuale pe care le avem. Parlamentul European, de exemplu, nu este instituția care ar putea uh, legitima democratic ceea ce facem. Și asta e clar Eh, din rezultatele pe care le vedem la referendumul și la alegeri. Problema care nu este abordată este că există dezechilibre politice, economice și structurale în zona euro, între centru, est, nord și sud. Și dacă lucrurile acestea nu sunt abordate într-un mod politic, politico-economic, nu vom putea uh, continua în moduri care să aibă sens pentru alegători, pentru cetățeni și dacă uh, împachetăm lucrurile în acești termeni, uh, atunci sigur că este problema uh, um, justului, justui, justului beneficiu. De ce n-ar trebui să se discute această problemă? Pentru că în acest moment structural vorbind, zona euro funcționează ca o uniune monetară care nu este optimă și care va fi din ce în ce mai puțin optimă pe măsură ce înaintăm în timp. Și asta e o problemă, domnule președinte, adică uh, designul ei este foarte drăguț, dar legitimitatea uh, politică și rațional, uh, uh, rațiunea politică nu există. Thank you, Mr. Novakov. Mulțumesc, domnul Novakov. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu sunt uh, doctor, dar Uh, am auzit că euro e o boală. Nu pot fi de acord cu asta. Cred că euro este o pastilă care uneori este amară și greu de luat, dar este singura soluție posibilă, așa cred eu. Am auzit uh, critici care spun că e greșit uh, ca țările mai bogate să transfere resurse țărilor mai sărace din Uniune. Da, E corect, dar așa se face. Se numește politica de coeziune și este unul dintre uh, stâlpii uh, Uniunii Europene. Dacă nu suntem de acord cu asta, atunci ar trebui să deschidem, de fapt, o dezbatere uriașă în legătură cu însă și existența Uniunii. Cred că nicio monedă unică, inclusiv uh, lira italiană, n-ar putea să fie atât de puternică încât să concureze cu dolarul sau cu altele. Deci, cred viitorul este, uh, viitorul este de partea monedei euro. Sigur că avem o grămadă de probleme de rezolvat. Cred că problema pe care am avut-o în Grecia a fost un cartonaj galben pentru noi un semnal că trebuie să rezolvăm toate neajunsurile monedei. Poate soluția este o uniune bancară completă, dar fără să creăm o altă uh, povară economică sau fiscă. Deci trebuie să vedem care sunt problemele sistemului, dar nu să omorâm pacientul pentru că are o febră acum, ci să-i dăm o pastilă ca să-și revină. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Esther de Lange. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Foarte multe s-au spus deja. Sigur, uh, una Monetară nu este perfectă. Trebuie să ne gândim la modul prin care să o întărim. Sunt preocupat de faptul că până acum uh, uh, situația e destul de amestecată și când mă uit la pactul de stabilitate, Eh, și mi-amintesc de toate reformele care s-au promis și nu s-au făcut, recomandările specifice pentru țări, pentru țările membre care nu s-au respectat. Mă gândesc și mă îngrijorez că dacă începem să construim pe acest trecut, construim pe o bază foarte instabilă. Deci când vorbim de întărirea Uniunii Monetare, n-ar trebui ca statele membre să dea dovadă că merită această încredere și să-și respecte angajamentele? Hmm. Sigur, statele membre sunt cele mai vinovate în toată această dezbatere. Dar poate și noi, din partea noastră, ar trebui să spunem foarte clar că avem nevoie de o fundație solidă și în trecut am acceptat uh, uh, o fundație care suferă de slăbiciuni structurale. Sunt de acord și poate fi surprinzător, sunt de acord într-o oarecare măsură cu Paul Tan, care a subliniat faptul că uh, mai întâi avem nevoie de o reformă radicală a bugetului european. De aici ar trebui să începem în cadrul existent ca să dovedim că, de exemplu, fondurile noastre structurale pentru că, apropo, fondurile de coeziune uh, erau menite să pregătească statele membre să intre în Uniunea Europeană. Acesta ar putea uh, genera mult mai multă valoare dacă ele sunt și mai legate de politicile economice, care avem, economice de care avem nevoie în zona euro și de recomandările specifice de țară. Bun, înțeleg preocupările lui Alan măsură că folosim uh, întregul buget numai pentru această agenda economică, dar acest buget ar trebui să se concentreze pe migrație, pe locul Europei în lume, agenda economică și sustenabilitate. Și când uh, e vorba de această parte economică, haideți să vedem mai întâi cum putem crea o parte economică a acestui buget uh, mai legată de reforme structurale și care să dovedească că putem uh, Uh, gestiona o politică coerentă în Europa și putem vedea care sunt liniile roșii ale politicii economice. Dacă putem asta, putem face asta, vom face progrese. Dacă nu, mi se pare că toate aceste vise care ne zboară prin fața ochilor, uh, dacă ele vor fi bazate pe o fundație slabă, nu vom ajunge la niciun rezultat. Mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte vie, foarte aprinsă. Și acum Putem asculta comentariile raportorilor dacă doresc să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Bineînțeles, gama evaluărilor și abordărilor politice este uh, foarte largă. Însă, un lucru aș vrea să-l spun și să-l reamintesc. Probabil unii nici măcar nu erau, dintre cei care au intervenit, nici măcar nu erau născuți pe vremea respectivă. Eu de mult am, încerc, am început să mă interesez de politică, um, chiar înainte să-mi încep studiile, în anii 60. Și m-a interesat uh, situația foarte Um, turbulentă în care s-a creat ideea Uniunii Monetare și um, micile plante uh, plantate um, erau, riscau să fie distruse. Și iată că au rezistat. Deci dacă crede cineva că uh, prin eliminarea monedei euro totul va fi mai bine, nu își asumă responsabilitățile în fața cetățenilor. Noi trăim într-un sat global și fie că sunt din Germania sau din orice altă țară, singur nu mă pot descurca. Este nevoie de cooperarea celorlalți. Și sunt de acord cu Paul Tang. Chestiunea uh, numelui este importantă la finalul procedurii. Este, nu este vorba numai de un instrument, este vorba de stabilizarea zonei euro, de măsuri durabile. Și întrebarea este cum atingem aceste obiective. Cred de asemenea că are dreptate Esther de Lange. Trebuie întotdeauna să începem cu ce avem deja și cu care au fost greșelile uh, Uh, trecutului și să nu construim pe nisip mișcător. Însă, pe baza acestor uh, analize, trebuie să vedem care sunt primii pași uh, pe care îi putem face pentru a transmite un semnal că vrem să construim ceva și că învățăm din, învăț- din trecut și cum facem să și mergem mai departe apoi cu pași energici. Cred că este important și uh, ce spunea uh, colega Gular uh, în ceea ce privește claritatea drepturilor și obligațiilor. Aș merge chiar mai departe decât ceea ce am spus la început și poate că este un subiect controversat. Cu toții dintre noastre știți că sunt pentru metoda comunitară, pentru unitatea bugetului și tocmai acest lucru este subminat acum prin um, externalizarea unor fonduri din uh, bugetul european, uh, ceea ce uh, exclude și Parlamentul. Însă, pe de altă parte, cred că dacă vorbim despre un fond monetar european, trebuie să găsim o cale. Când vorbim despre cum sunt finanțate acum cele 440 de miliarde și când uh, mă gândesc la capacități fiscale strict pentru anumite obiective, mm, care deci nu merg în bugete paralele. E bine, când mă gândesc la toate acestea, ele nu vor funcționa fără o implicare în luarea de, decizie, de decizii a parlamentelor naționale. Există curți constituționale pe care nu le putem uh, ignora, asta este o problemă specifică a țării mele și sincer n-am niciun chef ca la final, uh, pentru că nu am ținut cont de toate aceste lucruri, să eșuăm. Bun, dar trebuie să găsim căile de cooperare. Este vorba și de parlamentarism, atât la nivel național cât și la nivel european. Unde își găsesc locul parlamentele naționale în această uh, Uh, în, în toată această structură, construcție, procedură. Foarte rar de multe ori și asta este uh, și asta o problemă. Deci cred că noi, ca uh, instituția aleasă democratic, trebuie să facem și propuneri în acest sens. Să facem propuneri de îmbunătățiri, dar să nu fim în concurență cu parlamentele naționale, ci să avem o cooperare mai strânsă n-aș vrea să fac acum propuneri care să ducă la noi instituții. Există întotdeauna posibilități intermediare, dar fără a implica și nivelul național de luarea deci- deciziilor, în ceea ce privește codecizia, controlul și așa mai departe, deci fără a implica toate aceste foruri nu ne vom atinge obiectivul și trebuie să ne dăm uh, și să recunoaștem asta în mod sincer. Doamna Hübner a spus că trebuie să uh, fim întotdeauna mai degrabă pentru stimulente decât pentru sancțiuni. Eu așa sunt, întotdeauna sunt pentru uh, responsabilitate și cine își asumă responsabilitate uh, poate să aibă pretenția la solidaritate, dar asta nu exclude impunerea unor sancțiuni, pentru că altfel uh, intervine nerespectarea regulilor. Și același lucru este, nu este valabil numai la acest nivel, este valabil la toate uh, nivelurile. Tocmai de aceea, cred că trebuie să găsim un echilibru între cele două. Bun, și apoi pilonii din raportul celor cinci președinți. Uh, trebuie, uh, acești piloni trebuie să fie echilibrați în uh, procesul uh, de integrare, dar și Comisia trebuie să aibă grijă să nu facă al cincelea pas înainte de al doilea și să creeze iritare în rândul, uh, stat, în rândul statelor membre. Pe, pe de altă parte, însă, Comisia trebuie și să oblige statele membre să aplice regulamentele adoptate la nivel european, pentru că și asta ne îngreunează foarte mult munca. Mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc uh, și eu o să încerc să mă fac ecoul uh, tuturor lucrurilor care s-au fost, uh, au fost spuse și pentru asta am cinci comentarii principale. Mai întâi, care este, prim, care este mesajul principal pe care trebuie să-l transmit acest, raport? Cred, acest raport? Cred că, în primul rând, a spus președintele, trebuie să se adreseze cetățenilor europeni. Dar cred că mesajul nostru trebuie să se adreseze foarte clar și Consiliului. Pentru că noi știm că toate inițiativele, mă rog, au făcut multă referință la munca academică acumulată și am văzut chiar în această dimineață s-a pus întrebarea trebuie să existe un buget al zonei euro, chiar dacă Alain Masur pare să pună sub semnul întrebării chiar specificitatea bugetului zonei euro. Dar voi reveni la asta. Așadar, încă ne punem întrebarea de ce și la ce bun. Și tot ce s-a acumulat cu blueprint-ul, cu cei patru președinți, munca noastră, se spune că trebuie să ajungem acolo ca să uh, desăvârșim Uniunea Economică și Europeană și ca acest Parlament să lanseze un semnal nu, atât, nu doar către șefii de stat și de guvern, ci și către ministrii de finanțe. Se pune întrebarea dacă asta presupune introducerea unui hazard moral, unui risc moral și sigur, eu nu ignor faptul că anumite aspecte ale propunerii noastre vor avea nevoie de o reformă a tratatelor. Dar, mai întâi, această chestiune este tratată într-un alt raport al Parlamentului European, pentru că munca este repartizată între raportul Brock-Bresso și raportul Verhofstadt și noi ne ocupăm de întrebarea care ne-a fost pusă. Și apoi e o problemă chiar de funcționare a Uniunii Economice și Monetare și de ce avea nevoie pentru ca aceasta să funcționeze într-un mod optim. Deci să nu fim noi Uniunea Europeană în spațiu unde uh, cel mai mare șomajul și unde divergențele sunt cele mai mari. Așadar, se poate ajunge la asta. Pentru asta cred că trebuie să ne asumăm o anumită formă de federalism, cum propune Altresan, și să uh, abandonăm metoda pașilor mici. Colegul nostru, Baz Ecurt, uh, își făcea griji în legătură cu uh, acest bricolaj continuu care nu ne permite să avem instrumentele necesare Cred că discuția, așa cum este ea acum, uh, duce la o anumită clarificare și uh, duce la uh, crearea acestei piese care lipsește, și anume un buget al zonei euro. Începește problema riscului moral, hazardului moral care a fost evocată m-aș face ecoul uh, uh, lucrurilor care s-au spus în timpul audierii noastre. Această chestiune, evident că este foarte importantă, dar nu poate fi un argument ca să nu facem nimic. Și nu cred că trebuie să opunem vetoul nostru oricărei propuneri. A treia serie de reflexii pe care aș vrea să vă împărtășesc Uh, de ce un buget al zonei euro? Există un, acest bun public care se poate numi zona euro și uh, care e importanța lui pentru ceilalți, cum a spus și Alain Lamassoure? Când observăm modul în care zona euro a funcționat, vedem că există fenomene economice specifice acestei zone, care țin de reducerea stabilizatorilor automați, divergențele în creștere între economii și un nivel prea mic de investiții dincolo de nivelul de investiții din restul Uniunii Europene. Și aceste probleme sunt probleme specifice ale zonei euro și care trebuie abordate ca atare. Aici avem o dificultate privind uh, bunul public european, adică uh, care se poate traduce în obiecte specifice de investiții. De exemplu, Întrebarea care se pune este dacă o legătură feroviară între Lisabona și Berlin sau între Paris și Berlin, este aceasta un bun specific zonei euro? Nu cred. Dar uh, cred că există o distinție între regulile de funcționare ale zonei euro și ce produc ele în termeni macroeconomici pentru zona euro și uh, ceea ce numim bunuri specifice din punct de vedere al investițiilor. Uh, foarte rapid intervin pe ultimul punct uh, și anume chestiunea bugetului. Cred că poziția acestui Parlament, care a fost întotdeauna de a introduce mecanismul uh, EMS-ul în metoda comunitară, Problema bugetului este extrem de importantă pentru noi, dar nu putem avea un mecanism de stabilitate al zonei euro care să fie uh, închis în regulile cadrului financiar multianual, pentru că uh, altfel n-am putea face față unui uh, șoc asimetric. Iată o subtilitate pe care ar trebui să o examinăm cu atenție. Și ultimul comentariu, împărtășesc total abordarea lui Reimer Böge privind angajamentul Parlamentelor Naționale, este un punct pe care ar trebui să fim foarte exigenți și vigilenți. Mulțumesc, cred că a fost o discuție extrem de importantă și am văzut niște progrese relevante, dar și diferențe și elemente relevante privind convergența ce ar trebui să Uh, discutăm mai mult despre funcție decât despre instrumentul pe care îl uh, și uh, despre faptul că se identifică funcții specifice legate de faptul că există o monedă comună și că acesta nu trebuie să se dubleze cu funcții mai largi ale Uniunii. Vorbim despre un instrument pentru zona euro, dar așa cum se întâmplă în cazul Uniunii Bancare, acesta poate fi deschis participării uh, non-membrilor, membrilor non-membrilor non zonei euro și uh, vorbim despre un instrument specific, dar care în același timp ar trebui să fie bazat pe cadrul bugetar și pe cadrul uh, european, cadrul euro. Și aceasta ar putea indica un mod ar putea duce către ideea unei uniuni cu mai multe viteze într-un cadru legal comun și acest lucru mi se pare relevant și în al cincilea rând, fără să intrăm în dezbaterea legată de hazardul moral, asta trebuie să aibă legătură cu întărirea guvernanței EMU, Uniunii Monetare Europene. Deci aici, pe aceste subiecte, văd o mare convergență și cred că aici suntem în poziția și în situația de a intra într-o discuție mai concretă pe diversele chestiuni pe care raportorii le-au subliniat ca fiind uh, chestiunile cruciale la care trebuie să uh, dăm răspunsul. Jean, vrei să spui ceva? Vreau să mă, uh, să mă exprim bucuria pentru această discuție foarte bogată, foarte interesantă și uh, cred că s-au uh, Uh, lămurit unele neînțelegeri, nu opunem statele membre ale zonei euro uh, altor, celorlalte state, uh, cei care statele membre nu trebuie să mutualizeze datoriile unei țări. Deci nu toate cele 28 de țări membre, ci doar țările membre uh, ale zonei euro vor uh, contribui. Parlamentele naționale, evident, vor trebui să voteze creditele necesare și cred că mecanismul european de stabilitate este o prefigurare a unui buget al zonei euro, pentru că, practic, pune la comun acest mecanism uh, excesul de îndatorare al unor state membre. Pentru că demersul nostru este foarte promițător, dincolo de buget, uh, titlul care a fost dat acestui raport din proprie inițiativă Uh, știți că de dificil a fost să, să stabilim un titlu, dar am zis că uh, acest titlu va rezulta din, uh, la sfârșitul discuțiilor pe care le vom fi avut pe el. Mulțumesc, putem încheia acest, această ședință comună Econ Buget și să continuăm cu sesiunea ordinară Econ. O pauză de un minut ca să putem să suspendăm un minut ca să permitem colegilor de la buget să părăsească sala.